Sorry? Let's do a test before starting the vote. Immediately? No, no, no. Good morning to you. Bună dimineața tuturor la întâlnirea noastră de astăzi privind bugetul. Primul punct, ca de obicei, pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, putem continua. Dar permiteți-mi pentru început să subliniez de asemenea că avem doi oaspeți deosebiți astăzi la comisia noastră. În primul rând, uh, ministrul de finanțe și viceprim-ministru uh, croată Zdravko Maric și mai târziu în această după amiază pe domnul uh, comisar Johannes Hahn. Al doilea punct de pe ordinea de zi, în președinției, decizia coordonatorilor din 12 decembrie se găsește în dosarul întâlnirii și dacă nu există obiecții, procesul verbal se socotește adoptat. În regulă? Bun și aprobarea procesului verbal, evident, dacă nu există obiecții, se socotește de asemenea adoptată. A trecut Crăciunul, e timpul să muncim. Haideți să vedem întâi dacă mașina funcționează. Aveți toți cardurile de vot, astfel încât să facem o verificare, vă rog. Bun. Votul este deschis. Votul rămâne deschis, doamnă Holmeier. Nu vă grăbiți, votul rămâne deschis. Acum vom închide votul. Și să vedem rezultatele. În regulă. Bun, putem continua cu ordinea de zi. În primul rând, avem uh, secțiunea Transfer 3, domnul Howards. Mulțumesc, domnule președinte este sfârșitul transferului anual uh, pe bugetul din 2019 toate transferurile la care se face referire la uh, sunt uh, un exercițiu pentru a ne asigura că banii sunt disponibili pentru a acoperi facturile din diferite secțiuni ale Uniunii Europene Cele mai importante elemente ale acestui lucru sunt uh, consolidarea trei zone bugetare, Fondul Social European pentru Coeziune Teritorială, um, creșterea durabilă, bineînțeles, agricultura și fondul pentru dezvoltare rurală, fondul maritim și pescuit. Aceste transferuri sau aceste nevoi de a face transferuri reflectă faptul că elementele de coeziune socială și teritorială operează la deplină capacitate sau la viteză de croazieră, cum le place oamenilor din această parte a lumii să spună, și uh, facturile pentru aceste fonduri vor sosi și va fi important pentru Comisia noastră și pentru Comisia Europeană să monitorizeze cu mare atenție bugetul de acest an pentru a ne asigura că uh, creditele de plăți uh, sunt alocate pentru 2020. Bineînțeles că până acum vorbim despre 2019. Uh, un caz similar este și în domeniul agricol. Este o modificare minoră și un procentaj mic, dar bugetul este evident foarte mare, iar în cazul fondului de pescuit, din nou, uh, este un fond care a prins dimensiuni și uh, bugetul reflectă acest lucru și uh, va fi bine să monitorizăm următorii ani. Aceste creșteri uh, au pe echivalent anumite reduceri în zone transversale, sunt anumite zone unde punerea în aplicare a fost mai lentă decât ne așteptam sau unde punerea în aplicare a fost estimări. Sunt 30 53 de linii bugetare peste și uh, per total vorbim despre 255,5 milioane de euro, um, aceeași uh, reducere în aceste 33 de linii bugetare și recomand aceste transferuri. Mulțumesc, domnule Howard. Există vreun raportor din umbră aici care dorește să ia cuvântul pe acest subiect? Dacă nu, domnule Durel, comisia nu aveți observații, atunci putem trece la vot. Care va avea loc electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Și propunerea este adoptată 21 de voturi pentru 4 împotrivă 3 abțineri. Permiteți-mi să mă folosesc de această ocazie pentru a devia un pic de la ordinea de zi oficială și am adresat domnului Howard și celorlalți trei membri uh, din Marea Britanie, din Comisia de Buget, uh, dat fiind faptul că am lucrat cu domnul Howard mai îndeaproape, ci do- trei domni din partea cealaltă mă vor ierta dacă mă adresez în mod specific domnului Howard este ultima lui prezență, ultima lui prestație, dacă îmi permiteți să-mi exprim așa. Din păcate, nu am apucat să lucrez cu domnul Howard decât câteva luni, dar uh, această scurtă perioadă a fost suficientă pentru mine pentru a vedea un om cu experiență, foarte deschis, foarte direct și care cunoaște foarte bine uh, uh, domeniul financiar și bineînțeles are și cunoștințe în alte domenii eu personal și cred că pot vorbi în numele tuturor, vorez urez și celorlalți trei membri din Regatul Unit ai comisiei noastre, toate cele bune. Răpăsatul meu tată spunea că copacii nu se izbesc unii de alții, dar oamenii fac acest lucru. Așadar, vă doresc toate cele bune și sunt convins că ne vom revedea și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Din păcate, trebuie să ne întoarcem la treabă. Tot în ceea ce pește voturile, nu sunt solicitări pentru pe secțiunea de transferuri 3 și alte secțiuni, așadar putem uh, imediat să trecem la uh, partea legată de construcția agendei noastre. În primul rând, delegația Uniunii Europene în Beijing și aș vrea să-i dau doamnei Keller cuvântul în privința acestui dosar. Doamna Keller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, vor exista trei rapoarte privind clădirile. Primul se referă, după cum ați spus, la una dintre clădirile delegației europene la Beijing, Serviciul de Acțiune Externă. Am analizat, am făcut o prima analiză a acestui dosar în luna decembrie 2019. Este vorba aici despre a renoichiria pentru uh, clădirea numită North Wing, pentru că sunt două locuri la Beijing. Uh, deci clădirea North Wing pe patru ani în așteptarea unui proiect de construcții pe terenul South Wing, unde este de asemenea, se află de asemenea o clădire, dar în momentul de față mult mai mică. În schimb, există un teren frumos care vom, uh, ne va permite după acești uh, patru ani să aducem la oaltă toate serviciile uh, acest clădire are în momentul de față 75 de persoane, 50 din serviciul de acțiune externă, 8 stagiari, 8 persoane din alte structuri europene, Banca Europeană de Investiții, Agenția Europeană pentru siguranță Aeriană și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Raportul conține uh, aspecte legate de chirie, am cerut și am obținut referințe privind prețurile mai degrabă în creștere pe piața din Beijing, așa se pare. Este o piață foarte specifică, este important să avem puncte de reper uh, depinzând de ce se întâmplă în jur. Cei patru ani par potriviți unei planificări realiste pentru realizarea viitoarei clădiri care să aducă la o altă, o creștere pe achirie de 22% pare să fie rezonabilă și să corespundă pieței. Colegul nostru care colega noastră, Monica Holmeier, care cunoaște foarte bine aceste dosare, ne-a pus numeroase întrebări și este îngrijorată, în primul rând, că um, serviciul de acțiune externă va primi toate instituțiile europene în clădirile sale, care toată Uniunea Europeană trebuie să poată să profite în ghilimele, adică trebuie să se folosească de aceste sinergii. În acest sens, aș spune în mod diplomatic că există puncte de îmbunătățire în, în relația între Serviciul de Acțiune Externă și Parlamentul European, dar aș vrea, dacă este și dumneavoastră de acord, să propun să acceptăm acest dosar, dar să facem un punct de discuție cu Serviciul de Acțiune Externă pentru a putea lua notă de toate nevoile. Noi eh, dorim să avem o linie bugetară care eh, să fie reciprocă de parte de Strasburg și de Bruxelles, pentru că eh, pare foarte clar pentru cetățenii noștri, este vorba despre bugetul Uniunii Europene, deci vă propun o discuție oarecum globală pe care să o lansăm în acest spirit cu Serviciul de Acțiune Externă, dar la începutul acestui an să avem, să dăm dovadă mai degrabă de dovadă de o voință pozitivă. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, doamnă Keller. Doamna Holmeier. Domnule președinte, stimată colegă Keller, dragi colegi, în principiu sunt de acord cu colega Keller, însă Mai am o întrebare relativ urgentă, aș spune. Și în al doilea rând, după ce am discutat, mă gândesc pentru a da aprobare, pentru că am putea să aprobăm dacă se împlinește o anumită condiție, anumite întrebări eh, trebuie să-și primească un anumit răspuns, anumite chestiuni trebuie să fie clarificate între Parlamentul European și Serviciul de Acțiune Externă. Prima întrebare ar fi de ce clădirea europeană, cea mai scumpă clădire, eh, este cea mai scurtă clădire pe metru pătrat din toate ambasadele Uniunii Europene, de departe. Prețul va fi de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 Uh, va fi foarte mare. Uh, cel, în celelalte țări, fie că e vorba despre Malta, unde avem 150 și 160, sunt incomparabile cu acest 265 de euro pe metru pătrat. În uh, Olanda avem 50, 152, în Germania 156, Belgia 140, Austria 140. Sunt niște deosebiri foarte clare în privința prețului pe metru pătrat și față de ce plătesc alte ambasade. De aceea v-aș întreba care este motivul de ce în aceeași zonă plătim cu 20% mai mult uh, sau până la 30% mai mult decât uh, alte ambasade din același cartier. Al doilea punct. Aș m a interesat după ce pe serviciile externe, uh, serviciile de acțiune externă uh, nu s-a purtat tocmai prietenos, ca să folosesc un eufemism cu Parlamentul European. Uh, Parlamentul European are clădirea de la Londra. La început s-a făcut uh, încercarea ca serviciul să primească pe gratis această clădire de la Parlament și noi să renunțăm practic la dreptul nostru patrimonial. Acesta nu era un lucru pe care Parlamentul să-l poată face și ne-am înțeles în această privință. Al doilea lucru este că Serviciul de Acțiune Externă uh, și a dorit pe membrii Parlamentului European ca seconded national experts sub egida ambasadei, nu recunoscuți ca instituție de sine sătătoare. Uh, Vorbim aici despre o înțelegere a Consiliului cu noi din iulie 2010 în care s-a vorbit despre o cooperare ca la Washington. Adică suntem uh, împreună alături de Serviciul de Acțiune Externă într-o singură uh, într-o singură clădire și bineînțeles că serviciul are Second National Experts, dar noi suntem o instituție separată. Noi ca funcționari, ca funcționare Parlamentului European, nu putem să fim uh, egalați cu acești, uh, cu acești funcționari. Și uh, al treilea aspect este că Parlamentul European a luat o hotărâre și anume o cooperare extinsă cu Uniunea uh, Asiatică și cu Uniunea Africană și în acest sens uh, va putea intra în ambasada alături de Serviciul de Acțiune Externă. Este o hotărâre luată la Parlament și aici ar fi foarte important ca noi, ca Parlament, să nu fim tratați mai rău uh, decât în alte locuri, să nu trebuiască să plătim mai mult, să nu se ceară mai mult de la noi și a pregătit un text care menționează toate aceste puncte și subliniază importanța lor, numește și locurile și în plus există și documentele scrise, există și contractele, astfel că dacă Serviciul de Acțiune Externă ar semna în sfârșit aceste documente, am rezolvat problema cu cooperarea și atunci am aprobat și problema Beijing. Dar dacă pur și simplu lăsăm Beijingul să treacă și spunem ă, pot să se poarte în continuare la fel de urât cu noi, sincer, înseamnă că am pierdut. Și în acest motiv aceste patru puncte sunt foarte importante, vreau să l introducem. Am textul pregătit legat de ce am spus mai devreme și pur și simplu lași socotica socoti premisă și atunci, în baza acestei premise, am aprobat și clădirea din Beijing, dar cred că trebuie un pic să ne sprijinim Parlamentul. Parlamentul este al nostru, pentru că altfel uh, după ce au existat câteva acțiuni neprietenoase diplomatice, cei drept, dar totul nepoliticoase uh, împotriva Parlamentului, ar trebui să rezolvăm situația și suntem de părere că trebuie să ne protejăm și noi sursele de finanțare, nu pur și simplu să cedăm în fața Serviciului de Acțiune Externe, pentru că Beijingul va fi o probă de foc. Aș pune aceste patru puncte și dacă aceste patru puncte sunt respectate, am aprobat Beijing. Nu mai trebuie să vină. Dacă semnează în sfârșit aceste contracte, se, con- se consideră Uh, aprobat. Au aceste contracte, nu e ca și cum nu le-ar avea, le-am văzut, i-am și întrebat pe cei de acolo, sunt acolo în fața lor, ei trebuie doar să le semneze. Și uh, eu aș vrea să sprijin Parlamentul, să ne sprijin pe noi. Iată, dacă vreți, vă dau hârtia cu aceste puncte. Mulțumesc! Alte observații? Stefanuta? Stefanuta. Stefanuta. Vreau să iau cuvântul doar pentru că cunosc situația descrisă atât de Monica Holmeier cât și de doamna Keller, pentru că am fost uh, la uh, birourile din Washington, am lucrat acolo. În ultimul mandat, Parlamentul a spus că vrea să fie reprezentat în patru locuri din lume. Washington, unde avem deja un birou comun în aceeași clădire cu serviciul de acțiune externe și unde cooperarea funcționează bine. Celălalt ar fi în Africa, la Addis Abeba, celălalt un birou la Jakarta, care ar acoperi spațiul sud-est asiatic și al patrulea, cred, la New York pentru Națiunile Unite. Încă de atunci, însă, Serviciul de Acțiune Externă a făcut eforturi constante pentru a extinde această idee și a blocat dezvoltarea. Nu, uh, uh, nu a dat vize în timp util și nu cred că aceasta este o bună cooperare interinstituțională. Cred că acest Parlament poate juca un rol mai bun. Sigur, uh, într-un context foarte clar reglementat bugetar, dar nu putem uh, să ne lăsăm bagiocoriți. Uh, Mulțumesc. Alte observații? Da, vă rog. Domnule președinte, încerc să, să înțeleg, pentru că am avut discuții extinse pe această temă mai devreme, dacă ar trebui să facem ceva înainte să votăm. Mulțumesc. Mai este cineva? Avem pe doamna Vasquez Carido de la EAS printre noi. Cred că sunt câteva întrebări eh, esențiale care au fost formulate de diferite vorbitori, deci v-aș da cuvântul, doamnă, pentru a vedea cum puteți răspunde la ceea ce s-a spus. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervenții. Nu am absolut nimic de adăugat la prezentarea făcută de doamna Keller, de doamna raportor, care a sintetizat foarte bine proiectul și nu am mare lucru de adăugat aici. Întrebările puse de doamna Hulmaier sunt un pic dincolo. de Aș vrea în ceea ce privește răspunsul la întrebarea de ce este cea mai scumpă clădire din punctul de vedere al prețului pe metru pătrat. Nu se potrivește acest lucru cu datele noastre. Categoric nu este cea mai scumpă clădire. Datorită uh, colaboratorului meu am câteva cifre uh, privind alte prețuri pe care le plătim. Uh, amintește-mi care este media, te rog. Da, da, așa, din minte, aș spune China este chiar sub medie. Da, exact, exact, este sub medie. Uh, Vorbim aici despre un preț de 353 de euro pe metru pătrat, în timp ce media întregii rețele este de 435 de euro pe metru pătrat. Deci bănuiesc că aici avem o neînțelegere, aș... nu o să dezvolt ideea, dar cea mai scumpă delegație plătește în jur de 1000 de euro pe metru pătrat. Deci nu cred că propunerea este de neatins. S-ar putea să fie alte ambasade care să plătească prețuri mai mici în aceeași zonă. Asta depinde de când s-au încheiat contractele. Beijingul este o piață extrem de volatilă. Uh, am fost de multe ori în oraș și pot să vă spun în cartiere întregi se ridică cât ai clipi, adică te întorci după șase luni și deodată a apărut un uh, cartier, sau a dispărut un cartier și a fost uh, înlocuit de zgârie nori foarte moderne. Deci depinde de momentul în care a fost semnat contractul înainte de această dezvoltare sau după aceea, prețurile pot fi foarte diferite. Comparația din analiza de piață pe care am rugat delegația să o facă privind prețurile mediului și tendința pieței pentru clădiri de calitate comparabilă. Pentru că nu pot acum să dau mai multe informații acestei comisii legate de calitatea clădirilor acestor ambasade, închiriatele acestor ambasade, dar dacă sunt de o calitate mai scăzută, evident, și prețurile vor fi mai scăzute. Nu pot decât să insist în a spune că în baza analizei uh, pe care am uh, realizat, analize de piață, prețul Uh, este la nivelul uh, dezvoltărilor uh, medii din piață pentru clădiri de aceste dimensiuni. Celelalte puncte menționate doamna Holmeier sunt un pic dincolo de competența departamentului meu Veți înțelege că nu voi intra în detaliile acestor puncte. Aceste discuții au loc între secretara noastră general uh, Helge Schmidt și uh, secretarul general al Parlamentului European, deci nu o să intru eu în discuțiile care au loc la acest nivel. Tot ce pot spune este că o uh, bună cale, s-au făcut progrese importante pentru a elimina neînțelegerile în ultimele săptămâni uh, după o perioadă lungă de tăcere, din păcate, între instituțiile noastre, dar am sentimentul că această relație devine din ce în ce mai bună foarte rapid și au dispărut mai multe neînțelegeri, cum ar fi ideea că Serviciul de Acțiune Externă a cerut vreodată Parlamentul European să cedeze gratuit vreo proprietate. Asta a fost una dintre multe neînțelegeri, un lucru care a fost între timp lămurită. Deci, o soluție, cum a spus doamna Holmeier, este pe cale de a se realiza nu sunt autorizată să mă lansez în discuții privind personal, dar departamentul meu este uh, reprezentat pentru aranjamentele de colocație cu alte agenții europene, ca Banca Europeană de Investiții, care a fost dată ca exemplu de comportament mai adecvat cu Parlamentul European, care este o altă mare neînțelegere, este important să știi că Banca Europeană de Investiții nu este parte a delegațiilor Uniunii Europene, au o prezență independentă în statele terțe în baza statutului băncii și în baza aranjamentelor pe care banca le are cu proprii, cu țările gazdă. Da? Au în baza convenției de la Viena propriile lor relații și prezența lor acolo este independentă de Uniunea Europeană în sine. Dar independentă de Uniunea Europeană reprezentată de delegațiilor, ci bineînțeles independentă de serviciul pe care îl reprezint eu aici, serviciul de acțiune externă singur eh, aranjamente pe care le avem cu Banca Europeană de Investiții este să le facilităm prezența în clădire sau uneori chiar la sediu și nu le oferim condiții mai bune decât altora. Le aplicăm exact aceleași prețuri ca cel pe care îl plătește delegație. Uh, și acesta este singurul, este singurul acord administrativ pe care îl avem cu această instituție. Restul discuțiilor politice cu Banca Europeană de Investiții sunt extrem de discutate zilele noastre și au loc la un nivel foarte înalt și acestea sunt independente de orice înțelegere administrative la fața locului, care, după cum am spus, nu sunt nici mai rele, nici mai bune decât cele pe care suntem dispuși să le oferim oricărui alt partener european. Mm, voi lăsa lucrurile aici. Evident, uh, stau la dispoziție pentru orice alte întrebări legate de proiect, uh, de proiectul transmis de delegația din China. Mulțumesc foarte mult! Does uh, anybody... Vă mulțumesc! Dorește altcineva să ia cuvântul sau să răspundă? Textul, așa cum a fost propus de doamna Holmeier, va fi trimis tuturor grupurilor. Firește, nu putem să cerem persoanelor care reprezintă Serviciul European de Acțiune Externă să fie de acord cu conținutul. Poate doamna Holmeier mai dorește să ia cuvântul și doamna Keller ca să tragă concluziile. Doamna Holmeier? Pentru început legat de prețuri, și dacă încercați să exprimați lucrurile într-o manieră diplomatică, și sunteți cunoscuți, sunteți străluciți, uh, diplomație știți, uh, dar clădirile despre care am vorbit nu sunt clădiri de valoare mică, sunt ambasade, sunt ambasade ale unor țări. Adică nu e că prețurile le-am inventat, sunt prețuri din aceeași zonă, nu vorbim despre clădiri uh, proaste, despre uh, Vorbim despre uh, ambasada Italiei, despre ambasada Belgiei, despre ambasada Portugaliei, despre ambasada Austriei. Adică uh, astea nu sunt undeva în fundul curții. Sunt uh, dispusă împreună cu ceilalți să lucrăm împreună pentru pentru a putea să ne înțelegem în privința acest clădiri, dar rog uh, serviciul, pentru că de 11 ani discutăm acest lucru cu prețurile pe metru pătrat, să țină un pic seama de aceste lucruri în momentul în care negociază, pentru că se pare că ai sunt alte ambasade sau alte delegații care plătesc în mod evident mai puțin în aceeași zonă. Unde și-au clădirile? și acest este un tabel oficial, cel pe care l-am față se numește table of office premises of member states indicating in particular the size and the rent. Și știu unde sunt aceste ambasade, știu unde este ambasada noastră și uh, nu mi se pare mulțumitor răspunsul, dar sunt dispusă să nu întârzi acordul din acest motiv. În al doilea rând aș ruga serviciul uh, de dragul tuturor colegilor uh, raportori vă rog în iunie 2019 ați primit uh, toate aprobările pentru prelungirea contractului de închiriere. Și noi am primit acest dosar din scurt. Ar fi foarte plăcut pentru colegi dacă am avea ceva timp să analizăm lucrurile, nu să primim totul așa imediat înainte, explicându-ni se că uh, Uh, așa au ajuns aceste documente la toată lumea, iar eu când am întrebat am aflat că aproape toate documentele erau gata până în iunie 2019, dar nu ni s-au dat repede și ne-a spus gata, repede, trebuie să luați decizie imediat acest mod nu stimulează încrederea. Este o mișcare de șah uh, destul de vicleană, pentru că uh, spuneți Parlamentului, dacă nu sunteți de acord cu Beijing, este crun și Parlamentul va fi responsabil. Vreau să fim de acord cu Beijingul, dar cu rugăciunea îmi cer scuze că nu, am crezut că textul a fost distribuit. Uh, în acest text sunt doar cele patru puncte pe care l-a menționat de fapt și colegul meu. Tot nu știu cum se pronunță numele tău, dar uh, colegul din România. Dacă mai spui vreodată cum se pronunță... Bun, așa, deci așa, bun. Perfect. Uh, colegul a spus uh, cum se pronunță numele, mie totdeauna mi-a fost temă. Am făcut același lucru cu colegul Pexa, am spus colegului Pexa și n-am știut că Pexa e o înjurătură. Uh, și m-am simțit foarte penibil, de atunci sunt foarte atent atunci când pronunț numele. Dacă am putea să uh, cădem de acord asupra acestor condiții, am uh, aprobat automat și Beijingul și în același timp uh, pretențiile noastre ca Parlament European ar fi luate și ele în calcul. Vă vole... Doamnă Keller, mai doriți să luați cuvântul, să trageți concluziile? Da, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor, mai ales Monicăi, care cunoaște foarte bine acest dosar, pentru că este vigilentă. Mulțumesc și persoanei de la Serviciul European de Acțiune Externă pentru elementele pe care a putut să ni le dea. În uh, plus, trebuie să confirm, inclusiv în atenția Serviciului European de Acțiune Externă, că există un tabel cu diferitele clădiri pe care le ocupă ambasadele din jur și care se pare că plătesc un preț inferior pe metrul pătrat decât prețul uh, propus nou, ceea ce trebuie să ne încurajeze să fim vigilenți. Dar suntem în China nu cunoaștem durata contractelor, nici uh, despre ce clădire e vorba, mai ales durata contractelor. Știți, ca și elvețienii nu au un sistem de cumpărare, ci există uh, contracte de închiriere pe o perioadă foarte lungă și prețurile sunt diferite și nici regulile care se aplică nu sunt aceleași. Una este un contract pe patru ani și alta un contract pe o durată mai lungă. Există un alt document din partea Serviciului pentru Acțiune Externă care descrie cererea de ofertă care a fost uh, uh folosită pentru a folosi, alege această clădire. Au primit 13 propuneri și din acestea au ales 5 care îndeplinau majoritatea criteriilor. Este un document destul de complet și Aici e mai degrabă vorba de clădiri a căror prețuri corespund realității de astăzi de pe piața imobiliară din Beijing, cu o durată a contractului similară și cu suprafețe uh, similare. Din cauza fenomenului pe care ne l-a amintit și reprezentanta SAE, și anume că este o piață imobiliară deosebit de volatilă, și nu poți să-ți permiți să uh, întârzi prea mult cu răspunsul pentru că s-ar putea ca negocierile să fie reluate de la capăt. Deci vă propun o soluție pragmatică, să fim de acord pentru uh, reprezentanța de la Beijing. Ne mai rămâne subiectul Londra. Trebuie să votăm, spune președintele. Da, revenim la Londra, dar mai întâi trebuie să terminăm cu Beijing. Bine dacă nu aveți nimic împotrivă. E vorba despre propunerea doamnei Holmeier și documentul. Pentru Londra mă angajez să mai fac niște cercetări și după aceea să vă fac o prezentare. Din punctul meu de vedere, dar eu uh, sunt începătoare, uh, Monica Holmeier cunoaște dosarul mai bine decât mine. Avem o nouă uh, un, un nou director la Serviciul European de Acțiune Externă, vă propun să începem discuțiile cu ei, pentru că am primit uh, documentele în ultimul moment. Uh, știm că Parlamentul dorește să fie reprezentat în cel puțin patru locuri, deci cred că merită să cerem mai multe informații din partea SAE. Doamna Holmeier a făcut o muncă destul de în profunzime, cred că trebuie să o citim, dar mai mult ca sigur va fi o bază bună ca să discutăm cu um, Serviciul European de Acțiune Externă. Deci vă propun să ne lăsăm puțin timp la dispoziție și să revenim pe baza principiilor pentru finanțarea clădirilor din afara Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Doamna Holmeier. Also, das ist für mich keine pentru mine asta nu este o opțiune viabilă, pentru că, stimată colegă Keller, am vorbit noi, doi, noi doi într-o discuție personală că trebuie să luăm deciziile împreună astăzi în privința acestor premise. Discuțiile cu Serviciul de uh, Acțiune Externă nu reprezintă o bază, este o ceartă după luni de comportament destul de neprietenos față de Parlamentul European. În ce din urmă, ca să spun așa, noi ca Parlament trebuie să spunem clar că nu ne lăsăm duși de nas. De aceea vă rog să hotărâm astăzi în această privință. Știu că serviciul face totul ca să nu se întâmple acest lucru, pentru că în ce din urmă Parlamentul nu, nu vrea, pentru că serviciul vrea să recunoască Parlamentul ca pe instituție de sine sătătoare pentru că nu este conștientă cât de prietenos este Parlamentul. Noi dăm prețuri, transmitem prețurile istorice serviciului extern, nu prețurile pieței. Deci lăsăm serviciul de acțiune externă să semneze cu noi contractul cu prețurile istorice, care sunt cu totul altele decât prețurile de astăzi de pe piață, de la Londra cu totul altfel decât condițiile de astăzi. Așa că nu putem accepta ca personal Parlamentului European să fie socotit seconded national experts. Pur și simplu inadmisibil. Suntem o instituție și Serviciul European de Acțiune Externă a vrut ca Parlamentul în alte țări uh, să nu poată reprezenta Uniunea Europeană în relația cu alte parlamente. Trebuie să fiu foarte sincer, nu se poate așa ceva. Dacă Serviciul European de Acțiune Externă se poartă cu noi așa de luni de zile, sunt de părere că și Parlamentul trebuie să reacționeze și pur și simplu ar trebui să luăm decizia în privința acestor puncte, pentru că asta va declanșa și o reacție. Și cred că se va ajunge la o accelerare a procesului pentru că la Washington avem uh, un loc, uh, o, clădire comună foarte corect, cum a spus colegul Ștefanuță, acolo lucrurile funcționează bine și este în baza contractului de la Lisabona, iar Astăzi, uh, Serviciul de Acțiune încearcă să înghesuie Parlamentul, așa că, dragă doamnă Killer, îmi pare rău. Credeam că s-a împărțit deja acest document, îmi pare rău că am pornit de la această premisă eronată îmi pare rău că s-a întâmplat acum, dar uh, v-aș ruga să votăm și să uh, discutăm acest lucru cu Parlamentul. Am ajuns acolo, contractele există, pot fi semnate acum. Uh, se poate face acest lucru oricând, nu trebuie să se mai încerce să se pună Parlamentul sub presiune. Și dacă astăzi luăm o hotărâre în privința Beijing, este un semn uh, față de Serviciul de Acțiune Externe că nu știm să ne apărăm. De aceea vreau să hotărâm aceste prinse și apoi putem să aprobăm oricând Beijing. Nu e nicio problemă. Deci lucrurile sunt în mâna Serviciului de Acțiune Externe, în baza a ceea ce se întâmplă la Washington sau la Addis Abeba și Jakarta pur și simplu aceeași bază. Nu vreau să schimb nimic, vreau doar să mențin aceeași bază, ca la Washington, nimic altceva. Serviciul de acțiune externă vrea să ne dea o poziție inferioară. Eu nu vreau decât să avem aceeași poziție ca la Washington, așa cum am negociat în general 2010 prin decizia Consiliului care a ratificat această hotărâre. Bine. E clar că mai rămân aspecte nelămurite este de asemenea clar că a existat o lipsă de comunicare la mai multe niveluri, dar trebuie să votăm. Nu avem de ales. Vă propun să facem două voturi. Mai întâi Beijing și apoi dacă da sau nu atașăm cele patru puncte din documentul doamnei Holmaier ca fiind uh, o, o condiționalitate pentru primul vot. Mai întâi Beijing și apoi doamna Keller. Mă întreb dacă nu trebuie să votăm acest al doilea punct, pentru că documentul nu ne-a parvenit, n-a fost tradus, pe când dacă citim foarte repede, mă gândesc că suntem cu toții de acord. Primul alinea, da, vrem să rămânem prezenți la Londra. Al doilea este ce a spus domnul Ștefănuță, uh, prezența la Jakarta și la Addis Abeba și Washington. Reamintim situația de la Londra cu principii și reamintim că trebuie să fim bine primiți în, în aceste patru locuri. De fapt, nu sunt patru, sunt cinci uh, Uh, cu Londra, cu tot, pentru că Londra nu va mai face parte din UE. Uh, deci uh, nu cred că întâmpinăm dificultăți, dar mă deranjează puțin că votăm un text pe care am fi putut să-l muncim un pic, să-l negociem un pic. Intervenție fără microfon din partea doamnei Holmeier. Doamna Keller răspunde, da, dar nu aveam documentul. Cum doriți, domnule președinte? dar cred că e mai degrabă o bază de lucru. ne am putea să votăm pe faptul că este o bază de lucru pe care am putea să o finalizăm. Cu ocazia unei discuții cu SAE, dar dumneavoastră spuneți că condițiile, așa cum arată ele acum, n-ar trebui să pună probleme. Păi atunci de, de ce e o problemă până la urmă? Vă amintesc că la 11.30 vine domnul uh, Marici și mai sunt și alte puncte, dar este să discutăm acum mai mult pe acest uh, punct. Vă repet propunerea mea, votăm Beijing și apoi votăm celelalte patru puncte ca fiind uh, o condiție. Madame Guardia Zabal. Doamna Guardia Zabal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mai aveam și o altă ședință paralel și nu am urmărit discuția de la început. Oricum ar fi, mie mi se pare că e bine că doamna raportor a discutat cu raportoarea din anii precedenți pe acest subiect. Mi-aș dori să putem să dezbatem despre propunerea pe care o avem, am primit-o astăzi, să avem mai mult timp la dispoziție și după care să discutăm cu membrii grupurilor noastre și să știm dacă suntem de acord cu aceste propuneri sau nu. Pentru că au mai rămas multe chestiuni de soluționat, haideți să reluăm această discuție după amiază. Deci uh, că discutăm, că votăm acum să la orele 17, nu are cine știe ce importanță. Până atunci toată lumea va fi avut timp să citească aceste 20 de rânduri, sunt doar 20 de rânduri, nu 20 de pagini. Deci până la orele 17 ar trebui să fim gata să ne ocupăm de acest document cum trebuie și e păcat că aceste discuții nu au avut loc mai devreme. Votăm după amiază, apropo de Beijing. Următorul punct de pe ordinea de zi. Apropo de politica imobiliară, schimb de opinii despre uh, clădirea Palmerston de aici din Bruxelles, doamna Keller. Vă mulțumesc! E Frontex sau Creșa? întreabă președinta. Palmerston. Palmerston E vorba despre o clădire a Comisiei Europene care fusese folosită uh, în loc de creșă, care apoi a devenit uh, o, o garderie, deci acolo unde merg copiii după ce în programul școlar. Este cu titlu de uh, informare, propun să reconstruiască o creșă după ce această clădire a fost folosită uh, în alte scopuri, deci trebuie o renovare totală ca să fim în conformitate cu normele. Nu avem foarte multe informații deocamdată, deci ar fi bine dacă atunci când ne trimit o avertizare timpurie să ne dea suficiente detalii ca să putem să muncim cum trebuie și cunoștință de cauză pentru prezentarea finală. Oricum, va fi o creșă pentru copiii uh, angajaților Comisiei Europene și a celorlalte instituții europene, potrivit regulilor în vigoare. Vă propun să dăm un aviz favorabil. E bine că Comisia uh, are astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Uh, nu vom discuta acum mai mult despre acest punct. Oricum, așteptăm mai multe informații, tot doamna Keller, despre clădirea din Varșovia. Da. E vorba despre căutarea unei noi structuri pentru ETIAS. Noul sistem de informare cu date legate de gestionarea vizelor și uh, exploatarea sa uh, zi de zi. Această clădire, care ar trebui să dispună de sisteme informatice și în plus uh, care va fi uh, exploatat 24 ore din 24, pentru că la uh, traversarea unei granițe această bază de date trebuie să poată să fie consultată în timp real, uh, deci vor exista angajați care vor lucra 24-24 și s-a hotărât să fie amplasat nu foarte departe de sediul Frontex din Varșovia, știind însă că lucrează îndeaproape cu alți gestionari de baze de date, ca de exemplu EULISA, pentru că oricum există interoperabilitate între aceste baze de date. Și aici este vorba despre o avertizare timpurie pentru că oricum își vor dezvolta um, activitățile în următorii ani. S-a prevăzut uh, în bugetul 2020, nu e vorba numai despre clădiri în Varșovia, ci și în alte state membre. Aș vrea să subliniez că Frontex ne-a trimis o strategie pe perioada 2019-2024, deci e foarte recent trimiterea acestui document, n-am avut timp să mă uit pe el în detaliu, dar o să putem să-l trimitem membrilor. Oricum e interesant din perspectiva planificării și uh, în cadrul uh, măririi dispozitivului Frontex. Deci un aviz favorabil din partea mea și o examinare rapidă a uh, acestei clădiri pentru ETIAS. Mulțumesc! Aceeași observație ca și apropo de clădirea Palmerston vom reveni. Următorul punct de pe ordinea de zi, coordonare pentru semestrul european, dau cuvântul doamnei Marcheș. Obrigada, Presidente. Uh, efetivamente diz bem, brief presentation. Uh, este relatório é um relatório de opinião uh, e, uh, como relatório. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un raport pentru aviz și ca atare am uh, avut o abordare mai degrabă minimalistă. Propunerile de modificare pot fi acceptate până pe 28 ianuarie pentru acest raport. Și în acest aviz am ținut seama de șapte puncte. Noi sugerăm să integrăm, deci, în raportul Comisiei ECON șapte aspecte, șapte puncte. Mai întâi, Uniunea poate și trebuie să aleagă un model de creștere durabil, sustenabil, ca să poată face față provocărilor de mediu, climatice, demografice, economice. Cu alte cuvinte, acest uh, Green Deal, pact ecologic european, trebuie să fie o adevărată strategie de mediu pentru întreaga Europa. Apoi, știm cu toții că impactul acestor provocări asupra societăților noastre este unul imens și se referă, spre exemplu, și la drepturile sociale, la inegalități. Aceste lucruri ar însemna provocări suplimentare în societatea europeană. Cea de-a doua propunere pe care o facem de modificare este să ne gândim la felul în care vom aplica principiile Uh, drepturilor sociale europene în uh, acest soclu. Trebuie să ne gândim cum vom integra în semestrul european obiectivele de dezvoltare durabilă și acestea să fie preluate de asemenea și în rapoartele pe țară. Iată o recomandare. Apoi, salutăm publicarea raportului referitor la piața unică. Acesta subliniază avantajele pe care o reprezintă piața unică pentru toate uh, statele membre și pentru Uniunea Europeană per total. Însă, acest raport demonstrează mai ales faptul că această distinție constantă care este făcută între contribuitori neți și beneficiari neți este acum uh, uh, mai atenuată. Iar cea de-a cincea recomandare comparativ cu obiectivele noastre, m-aș referi mai în detaliu la obiectivele de mediu, climatice. Într-adevăr, Comisia trebuie să coopteze Parlamentul European în momentul în care va defini o metodologie uh, în așa fel încât să asigure monitorizarea cheltuielilor în materie de climă și biodiversitate. Cu alte cuvinte, această metodologie trebuie mai întâi să fie pusă la punct, deci metodologia de monitorizare trebuie să fie globală, să fie transparentă, deoarece avem obiective cu cifre și, în mod logic, noi ar trebui să avem o astfel de strategie de monitorizare pentru a înțelege exact ce și cum cu aceste cifre. De aceea cerem Parlamentului, uh, Comisiei Europene să coopteze Parlamentul în această muncă de definire. Al șaselea punct. Plecăm de la ideea că regiunile în Europa sunt, uh, uh, se află în etape diferite și au situații specifice diferite în materie de emisii de CO2. Deci mecanismul de tranziție justă propus de către Comisie trebuie să ne permită să avem o tranziție inclusivă și adecvată pentru toate regiunile europene. Și, în sfârșit, cel de-al șaptelea punct prin care invităm Comisia Europeană să continue să consolideze răspunderea democratică în, în rândul semestrului european. Mulțumesc. Cine dintre raportorii din umbră dorește să intervină? Domnul Ressler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și pentru uh, raport și pentru munca depusă și pentru aceste explicații. Este absolut crucial să avem un astfel de instrument, precum semestrul european, care să ne ofere o coordonare constantă a politicilor de la nivel european. Din punctul meu de vedere, de asemenea, este indispensabil să încurajăm statele membre să implementeze reforme structurale și care să țintească înspre cercetare, dezvoltare, de uh, promovarea unui mediu durabil, pentru că asta ne va permite să avem o economie mai ecologică și mai competitivă, ca să asigurăm egalitate. De aceea credem noi că incluziunea și echitatea de tratament sunt de asemenea deosebit de importante pentru toate regiunile din Europa. Și acest lucru ar trebui să reiasă în mod clar și răspicat și din felul în care sunt utilizate bugetele europene. Apoi, pactul ecologic strategia va, vor ajuta statele membre să vină cu răspunsuri față de provocările de mediu, dar nu numai, ci și cele economice. Și ceea ce credem de asemenea cu tărie este că modelele pentru a vedea cum facem față provocărilor demografice sunt deosebit de necesare și ar trebui să fie preluate și în acest nou model durabil de creștere. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După ce am consultat raportul doamnei colegei noastre și după uh, consultarea sa am câteva um, rezerve. Evident, constatările sunt pertinente în ceea ce privește situația macroeconomică, pentru că avem o, o rată de creștere scăzută, 4% în 2019, inflația 2% în 2019 și uh, pentru anumite țări, mai ales uh, cum ar fi Franța, o rată de îndatorare a statului deosebit de ridicată, un, o rată a șomajului foarte Uh, diferită și nu uitați că avem 3,8 milioane de europeni care lucrează cu jumătate de normă. Mai sunt și alte cifre care ar trebui să ne sperie și anume că un uh, cetățean din 5 se află și trăiește sub pragul sărăciei. Acum, evident, trebuie să vedem care este capacitatea fiscală proprie. Ideea aceasta apărată de Parlament și de Comisie, de fapt, își dorește să atenuăm șocurile economice asimetrice. Eu, ca și deputată franceză în Parlamentul European, am datoria să-i alertez pe compatrioții mei pentru că un astfel de proiect ar face ca Franța să piardă mai multe miliarde de euro. Mai mulți colegi ne-au explicat periodic că țările care sunt contribuitoare nete au de câștigat de pe urma pieț pieței unice economice, dar să știți că numai uh, Germania. Noi în Franța suntem uh, pedepsiți dublu, nu numai că pierdem 8 miliarde din cauza bugetului european în fiecare an, dar mai mult decât atât avem și un deficit comercial față de Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește armonizarea socială și fiscală, Uniunea Europeană are totuși un dar și anume să rezolve problemele pe care le creează ea. Se creează o piață unică și în aceasta se află țări cu divergențe sociale, economice, de dezvoltare deosebit de ridicate și apoi ni se explică, exact ca în acest text, că trebuie să coordonăm politicile naționale, să creăm un, un, un salariu un mediu minim european și să armonizăm politicile fiscale. Sincer, am dubii. Există și recomandări, eu nu aș spune recomandări, ci mai degrabă directive din partea Comisiei Europene, pentru că se face absolut tot pentru ca să fie guvernele incitate să aplice astfel de reforme, reforme structurale care să susțină statele pentru a pune în aplicare recomandările sau, dacă nu, obligați, obligați prin procedurile de deficit excesiv și atunci urmează suspendarea fondurilor europene. E foarte interesant de constatat că reforma pensiilor la noi în Franța uh, figurează printre recomandările specifice pe țară ale Comisiei Europene Europene pentru 2018 și 2019. Ori, dacă îmi permiteți, eu cred că nicio instituție supranațională nu știe mai bine decât un stat ce e bun și ce nu pentru economia lor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, spune domnul Șastel, vreau să mulțumesc doamnei raportor Vasquez pentru acest aviz. Și e un aviz care, sincer, se înscrie perfect uh, în uh, politica noii Comisii Europene, și anume ecologizarea procesului bugetar. Așa că salutăm acest lucru. Avizul este echilibrat și uh, subliniază ecologizarea, precum și nevoia de a nu lăsa pe nimeni în urmă și deci să ne asigurăm că se uh, pun în aplicare principiile din soclul european de drepturi sociale. Și, în același timp, să ne asigurăm că avem un buget european solid, ambițios, puternic. Gândiți-vă și la propunerea noastră referitoare la resurse proprii noi. Doar dacă vom lucra pe acești trei parametri, atunci Uniunea Europeană va fi în măsură să răspundă provocărilor climatice, numerice și de mediu și demografice. Dacă vrem să transformăm Europa într-un continent pionier, neutru din punct de vedere ecologic, cu antreprenoriat și uh, cercetare, dacă vrem să păstrăm sistemele noastre sociale care sunt cele mai performante în lume, e bine, atunci avem nevoie de un CFM care să fie la înălțimea ambițiilor noastre. Și exact asta spune și doamna Vasquez în avizul său. Aș uh, introduce câteva amendamente mai degrabă tehnice, pe aici, pe acolo, pentru a face trimitere la anumite elemente. Mai întâi, planul de investiții pentru o Europa durabilă, care este de fapt și un, un echivalent al pactului uh, ecologic european. Trebuie să evocăm și oportunitățile în materie de uh, locuri de muncă datorită ecologizării și digitalizării. Trebuie să subliniem că trebuie să garantăm demnitatea la locul muncii și să reducem sărăcia. Dar în același timp trebuie să facem uh, trimitere și la solidaritate între economii, în loc să tot evocăm contribuitori și neți și beneficiari beneficiari neți. În același timp, cred că trebuie să evocăm lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale, care uh, e un fenomen ce va fi rezolvat doar dacă vom face eforturi concertate la nivel european. Și doresc de asemenea să evoc și partea aceea din bugetul european care este consacrată chestiunilor climatice și să subliniez că viitorul CFM evident va trebui să cuprindă și fondul pentru o tranziție justă, fondul pentru tineret, pactul ecologic, uh, ceea ce președinția finlandeză precedentă nu a menționat și de asemenea trebuie să insistăm asupra faptului că mecanismul pentru o tranziție justă care să atenueze costurile socioeconomice ale tranziției ecologice trebuie să beneficieze de un buget suficient în așa fel încât să putem avea o tranziție uh, potrivită. Mulțumesc! Yes, um, thank you. Um, I... Domnul Andresen, mulțumesc. Da, sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește acest aviz. Și am să vin și eu probabil cu anumite amendamente referitor la modelul economic pe pilonul de climă, dar nu numai, ci și social. Nu vreau să repet toate argumentele pe care colegii de altfel le-au și evocat, dar vreau doar să subliniez faptul că, după părerea mea, este destul de important să lucrăm la un nou model economic și trebuie să subliniem că avem nevoie de schimbări în felul în care abordăm economia și asta s-a spus și în dezbaterea referitoare la semestrul european și se spune și în avizul nostru. Poate nu e foarte limpede, însă, după părerea mea, dacă vă gândiți la dezbaterea referitoare la regulile fiscale și ce anume ar trebui să facă parte din reguli fiscale și ce nu, uitați-vă și la uh, dezbaterile așa cum au fost ele preluate în uh, ziare la începutul acestei săptămâni, eu cred că atunci e limpede că trebuie să facem acest lucru. Poate nu e neapărat un subiect controversat comparativ cu alte subiecte uh, din aviz. Dar dacă avem anumite ținte aici, mă gândesc că trebuie să discutăm și acest aspect și eventual să chiar să-l și includem în aviz. Doamna Armand. Donc, le but du european Scopul semestrului european și anume să coordonăm politicile europene și să preîntâmpinăm dezechilibrele macroeconomice. Doamna Vasquez spune foarte clar în raportul său uh, și evocă de, provocările demografice. Dați-mi voie să evoc acest lucru. În sudul Europei demografia este stagnantă pentru că sunt mai puțini copii care se nasc. În est se prăbușește din cauza migrației înspre interiorul Europei. România a pierdut uh, o treime din populația sa. Croația și Bulgaria între 5 și 10% de când au intrat în Uniunea Europeană și e vorba de tineri, tineri. Deci o adevărată, un adevărat risc pentru finanțare, iar situația este alarmantă și în țările baltice. Această disparitate demografică duce la accentuarea disparităților economice și există un risc de dezechilibru. Aș vrea să notați faptul că aceste transferuri demografice, de fapt, au o motivație economică. Un medic român în care statul român a investit timp de 20 de ani și care pleacă în Franța pentru că avem libertatea de circulație, uh, pentru a face față penuriei de acolo reprezintă un transfer economic dinspre est spre vest și deci trebuie să compensăm astfel de transferuri prin fonduri europene în așa fel încât să corectăm aceste dezechilibre. Ce putem noi să facem la buget? Trebuie să apărăm politica de coeziune care nu e operă de caritate, ci compensează. Mulțumesc doamnei Marquez pentru faptul că a introdus um, provocarea demografică în acest raport și cu siguranță voi reveni asupra acestui punct prin amendamente. Mai sunt și alte comentarii? Da? Domnul Papadimulus. Ευχαριστώ Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegului meu, doamna, colegei mele, doamna Marquez. Spuneam deci, doresc să mulțumesc doamnei Marquez pentru acest aviz. Uh, un aviz foarte bun, cel pe care ne l-a trimis. Am, uh, avem deja o modificare chiar în titlu. În loc de raport anual de creștere, avem uh, strategia anuală pentru creștere durabilă. Acesta este titlul acum. Pentru că în agenda noastră figurează și pactul ecologic, dar nu e singurul element. Cu excepția titlului, mă gândesc că ar trebui să mai operăm și alte modificări. Avem cel de-al treilea ciclu al semestrului european, așa că va trebui să regândim totuși și acest semestru european. Avem nevoie de ceva realist, în așa fel încât să avem o creștere durabilă și uh, fără excluziune. Evident, Există pactul ecologic, dar o abordare unilaterală în cadrul semestrului european și cu o abordare contabilă, fără a ține seama de dimensiunea socială, e ceva care a exacerbat, a sporit în zona euro și în Uniunea Europeană uh, inegalitățile socioeconomice. Și unii dintre colegi chiar au menționat acest lucru când s-a vorbit despre brain drain și despre politica de coeziune. Așa că, iată, avem semne clare care ne arată că avem nevoie de o regândire. Uh, uitați-vă la economia europeană, felul în care crește, încetinirea, uh, problemele din uh, domeniul ocupării. Iar avizul prezentat de colega noastră, doamna Marchez, menționează nevoia de a găsi noi ținte pentru semestrul european și de a face o legătură dintre acestea și uh, obiectivele de dezvoltare durabile ale Națiunilor Unite. Dar pentru asta trebuie să schimbăm totuși ceva priorități. Deci, dacă aceasta este intenția noastră, vreau să vă spun că în, grupul, în numele grupului nostru vom înainta amendamente în zilele ce vor urma. Thank you, Mr. Johnson. Mulțumesc. Domnul Johnson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată că discutăm de mai, despre mai multe lucruri uh, în același timp. Ne bucurăm de faptul că Uniunea Europeană își dorește să fie pionieră în multe, multe domenii. E foarte important. Dar trebuie să ne dăm seama că punctul de plecare poate fi destul de diferit în funcție de domenii. Mă gândesc, spre exemplu, la salariul minim. Noi oricum o să ne pronunțăm împotriva acestui salariu minim și asta din diferite motive. Apoi, vorbim despre o eventuală nouă autoritate responsabilă cu impozitarea, cu chestiunile fiscale. Dar uh, vrem să abordăm creșterea, un aspect deosebit de important, însă în întregul acesta proces de transformare, de schimbări în rândul statelor membre, uh, în rândul regiunilor, observăm că punctele de plecare sunt uh, diferite. Și deci, trebuie să avem latura aceasta de incluziune. Trebuie să avem în gând și perspectiva unei tranziții juste, echitabile. Și trebuie să vedem dacă regiunile, țările care sunt poate mai sărace, uh, ca urmare a situației apărute după cel de-al doilea război mondial, dacă acestea pot acum să ajungă la același nivel. Uitați-vă că avem regiuni în care situația s-a degradat în multe, multe domenii. Așa că trebuie să vedem realitatea așa cum e. Iar tranziția justă ar trebui să fie concepută din perspectiva realității actuale. Dar, bineînțeles, Uniunea Europeană trebuie să fie un lider al tranziției. Însă, în același timp, trebuie să ne gândim și la concreta realitate de pe teren, în așa fel încât să nu trebuiască să facem un pas înainte, doi înapoi. Mulțumesc, doamna Marchez, ca să puteți încheia, dar foarte pe scurt, pentru că domnul Marici deja bate la ușă. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse. Vă amintesc că, uh, în primul rând, că este vorba despre uh, un raport uh, pentru uh, raportul și uh, Comisia Econ și, după cum v-am și reamintit, m-am mulțumit să fac doar câteva sugestii cum se obișnuiește pentru aceste rapoarte de aviz. Sugerăm raportorului de la Comisia Econ să țină cont de sugestiile noastre în raportul lui. În concluzie, foarte pe scurt, voi spune următoarele. Da, este un raport de aviz, dar măcar ne ajutat să lansăm o dezbatere pe subiecte care ne interesează foarte mult. Sunt subiecte care au efecte bugetare importante, mai ales în ceea ce privește dezbaterea legată de CFF și de resursele proprii. Așadar, le mulțumesc colegilor pentru contribuții. Anumite sugestii de amendamente au fost prezentate aici pentru raport și pe termenul limită de transmitere acestor amendamente este 28 ianuarie. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru sugestii și pentru comentariile din cursul dezbaterii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Punctele 10 și 11 vor fi mutate în această după amiază fiind uh, după discuțiile despre Banca Europeană de Investiții și, bineînțeles, vom avea și votul privind Beijingul, pentru care vreau să fiu foarte clar. Avem nevoie de quorum pentru a putea vota. Mulțumesc, acum eu urez domn, bun venit domnului Marici, apoi putem continua cu ordinea de zi. We resume our agenda. Reluăm ordinea de zi și fac acest lucru urându-i un călduros bun venit domnului Zdravko Marici. Nu numai că îi urez bun venit, dar îi mulțumesc uh, sincer pentru că a acceptat invitația. Domnul Marici este ministru de finanțe și viceprim-ministru sau prim-ministru adjunct și uh, în calitate de ministru de finanțe, bineînțeles, uh, timp de șase luni este președintele Consiliului ECOFIN. Această vizită, fără îndoială, este un semnal pozitiv privind spiritul de cooperare al președinției croate între instituții și aceasta în privința tuturor dosarelor și, bineînțeles, ținând de responsabilitățile pe care le avem fiecare. Mai multe dosare importante sunt în așteptare sau încep în timpul președinției croate Mă refer aici, bineînțeles, la cadrul financiar multianual și resursele proprii, dar și la instrumentele înrudite din cadrul Uniunii Monetare Europene, pactul ecologic, statul de drept și procedura care urmează să ducă la adopția adoptarea bugetului pentru 2021. Bineînțeles, suntem cu toții conștienți că nu totul ține de COFIN și că președinția croată trebuie să interacționeze cu președinția germană privind uh, bugetul pe 2021 și cu Consiliul privind cadrul financiar multianual. Cu toate acestea, domnule Marici, uh, aștept cu nerăbdare să aud care sunt prioritățile noastre și, de asemenea, care este planificarea președinției croate în domeniile pe care tocmai le-am pomenit. Și cu bucurie vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, stimați parlamentari europeni, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere și o mare onoare pentru mine să mă aflu aici astăzi alături de dumneavoastră în poziția de a mă adresa dumneavoastră cu câteva remarci, câteva declarații introductive. Noi fiind cel mai tânăr stat al Uniunii Europene, este prima dată când avem președinția Consiliului, dincolo de toată agitația și de emoțiile pozitive pe care le resimțim uh, în spatele acestei președinții, vedem și eu știu foarte bine acest lucru și foarte bine o muncă enormă dusă de mulți oameni la Zagreb și aici la Bruxelles. Deci cu siguranță așteptăm cu nerăbdare desfășurarea președinției noastre. Ieri am avut prima întâlnire de Consiliu uh, condusă de un ministru croat și cred că a mers bine. Deci, până acum, suntem bine. Aceasta este a doua mea apariție astăzi în fața parlamentarilor europeni. Tocmai am vorbit cu Comisia Econ și, bineînțeles, să-mi cer scuze pentru repetiții în cazul că unii dintre noastre au asistat deja la acea întâlnire. Tocmai ne-am încheiat întâlnirea acolo, a fost uh, bună din punctul de vedere al discuțiilor Și cum a spus președintele, ideea a fost, bineînțeles, să răspundem la cât mai multe întrebări cu putință legate de probleme importante, dar desigur de capacitatea președinției, mai ales când vorbim despre cadrul financiar multianual și de bugetul pentru anul viitor, știm cu toții, aș spune că la început uh, răspunderea dumneavoastră este mai degrabă limitată, știm în domeniul, la nivelul Consiliului Europei și așteptăm îndrumările politice pe aceste subiecte. Cu toate acestea, sigur, și bucuros să discutăm anumite aspecte și ar fi important să aud de la dumneavoastră pe aceste subiecte, de la această comisie, întrebări și observații voi uh, prezenta uh, prioritățile bugetare și financiare ale președinției croate și, bineînțeles, după aceea putem trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Așadar, uh, trăim vremuri interesante. Cineva... A spune că interesant este mereu în, în, în relativ pentru întreaga Uniunea Europeană. Tocmai am început un nou ciclu instituțional și cooperăm îndeaproape cu noua comisie și cu Parlamentul European. Președinția noastră, cu ajutorul statelor membre, al comisiei și al Parlamentului European, este, aș spune, importantă. Așadar, aș vrea să subliniez pentru început faptul că deviza noastră o Europa puternică într-o lume a provocărilor este un lucru care poate fi tradus ușor și transpus ușor în circumstanțele actuale. Deci un nou ciclu european, după cum spuneam, este în desfășurare și noi, în calitate de președinție, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne duce sarcina la bun sfârșit, nu numai, uh, și nu numai atât, ci și având o abordare constructivă și rezultate pozitive la sfârșitul acestei președinții. Care sunt prioritățile noastre esențiale din timpul președinției? Sunt patru priorități esențiale, dar în um, paralel cu ele sau foarte strâns legate de aceste priorități sunt câteva uh, probleme pe care vrem să le aducem în discuție ca fiind importante pentru întreaga Uniune Europeană și nu pentru anumite țări doar. Voi începe cu aceste priorități globale și în primul rând, prioritatea Europa care se dezvoltă vom susține o dezvoltare inclusivă și echilibrată a Uniunii Europene, încercând să răspundem problemelor legate de provocările demografice cu care se confruntă Europa. Vom susține o piață unică puternică, o mai bună concurență a Uniunii Europene prin coeziune și convergență, ținând seama de nevoia unei creșteri durabile și eh, luptându-ne cu această problemă prezentă a schimbărilor climatice. În acest sens vom începe discuțiile orizontale privind noul pact ecologic pentru Europa. A doua prioritate este Europa care leagă. Vom promova aici inițiative care contribuie la transport, la energie și la conectivitatea digitală în același timp ținând seama de provocările noilor tehnologii și ale digitalizări, provocări care sunt puse în fața societății noastre. Vom încerca să promovăm și alte inițiative care să contribuie la legături mai puternice între cetățenii Uniunii prin sport, cultură, învățământ și așa mai departe. A treia prioritate este Europa care protejează, consolidând siguranța cetățenilor atât la nivel intern cât și extern vom uh, căuta o abordare complexă în privința migrației. Uh, noile linii directoare strategice ale Uniunii Europene privind libertatea, siguranța și dreptatea în sfârșit, în ultimul rând, o Europa influentă, care să aibă un rol de lider la nivel global și în propria vecinătate. În acest sens, vom găzdui întâlnirea la uh, vârf uh, Europa Balcanii de Vest în Zagreb în mai și uh, suntem dispuși să organizăm și întâlnirea la vârf a parteneriatului este conștienți de puterea transformatoare a procesului de adeziune. Vom continua să sprijinim activ extinderea Uniunii Europene cu îndeplinirea tuturor criteriilor necesare pentru a deveni membri. Ținând seama de aceste priorități, vor avea nevoie și de sprijin financiar uh, în cadrul uh, cadrului financiar multianual sau al bugetului anual. Pachetul cadrului financiar multianual, care include toate propunerile legate, reprezintă de asemenea o prioritate de vârf a președinției noastre. Cu toate acestea, după cum știți, um, procesul este în mine, domnului Charles Michel, președintele Consiliului European și uh, Ehm, acțiunea președinției croate este limitată. De aceea suntem dispuși să lansăm negocieri cu Parlamentul European pe propuneri eh, sectoriale legislative în baza cadrului financiar multianual pentru a permite o tranziție ușoare între actuala generație de programe și următoarele în ceea ce privește cadrul financiar multianual, noi, în calitate de președinție, vrem să creăm o relație puternică, o legătură puternică cu Parlamentul European și vom continua să încurajăm această practică de schimb de opinii cu Parlamentul înainte și după uh, consiliile privind afacerile generale, unde cadrul va fi pe ordinea de zi. Informațiile vor fi esențiale pentru a ne dezvolta cooperarea. Odată ce vom fi primiți în drum, primit drumare de la Consiliul Europei, președinția croată va începe și ultima fază de examinare articol cu articol a propunerilor legislative care formează pachetul resurselor proprii. În ceea ce privește procedurile legate de bugetul anual, bugetul pentru anul 2021 va fi primul din noul cadru financiar multianual. Consiliul, în momentul de față, își, propun, își pregătește liniile directoare pentru bugetul pe 2021, iar acestea le vor fi prezentate reprezentanților acestei comisii la trialogul din primăvară. Procedura anuală va fi declanșată apoi, odată ce comisia își va prezenta propunerea de proiect de buget. Lucrul din partea Consiliului va fi coordonat apoi de viitoarea președinție germană. Permiteți-mi de asemenea să vă comunic anumite aspecte legate și în uh, alt domeniu de interes pentru dumneavoastră cu uh, anumite îndrumări de la Eurogrup pe 9 octombrie, Consiliul a lucrat la reforma și uh, programele de uh, sprijin al investițiilor. Președinția anterioară va pus la dispoziție textul, deși în această fază nu este poziția oficială a Consiliului Uh, principalele uh, problemele sunt acolo. Președinția este de părere că uh, Parlamentul poate să construiască pe această bază. Lucru care ar face să avanseze um, activitatea colegislatorilor, dar de asemenea ar pune la dispoziția Uniunii Europene un instrument pentru susținerea reformelor structurale și a investițiilor. Am avut o dezbatere foarte amenunțită la comisia dinainte de, mm, privind nevoia, urgența și conștientizarea generală a faptului că trebuie să uh, stimulăm și să sporim creșterea potențială a Uniunii Europene și a statelor membre individuale. Și concluzia, atât din partea parlamentarilor cât și a noastră ca președinție, este clară că sprijinul și orice element uh, trebuie susținute pentru a stimula uh, reforme structurale, uh, reprezentând o nevoie foarte clară. În ceea ce privește acest program de sprijin pentru investiții și restructurări, câteva cuvinte despre cele mai importante schimbări făcute față de propunerea inițială a Comisiei. Pe de o parte, instrumentul pentru reformă a fost înlocuit cu un uh, capitol definit în uh, buget, uh, apoi un instrument de convergență și reformă pentru zona non-euro a fost creată care înlocuiește facilitatea privind convergența și în cele din urmă mii schimbări s-au făcut în ceea ce privește instrumentul de sprijin tehnic. Uh, suntem uh, mulțumiți că s-a ajuns la o înțelegere comună cu Parlamentul European privind punerea în evidență a instrumentelor în uh, programele de investiții în Uniunea Europene. Suntem dispuși să lucrăm în continuare la acest dosar, bineînțeles, dacă se, uh, acest lucru ne va fi permis de un acord privind cadrul financiar multianual. Domnule președinte, stimați membri, acestea sunt primele zile ale președinției noastre. Este ambiția noastră uh, să facem progrese satisfăcătoare pe capitolele bugetare în următoarele șase luni și sperăm să facem acest lucru într-un spirit constructiv cu, în cooperare cu Parlamentul European. Cu aceasta închei prezentarea și bineînțeles vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și observații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marici, pentru această introducere. În ceea ce privește modul în care vom proceda, propun ca în primul rând să le dăm uh, cuvântul uh, coordonatorilor comisiei și apoi dacă ne permite timpul, pentru că trebuie să respectăm foarte strict termenul limită, ora 13. Uh, vom vedea, vom mai da cuvântul. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză. Bun venit, domnule ministru, sunt convins că vom fi parteneri, iar prioritățile noastre coincid cu ale noastre. Coeziunea este esențială, convergența este importantă, cadrul financiar multianual, e bine, credem că vom reuși să ajungem la un acord și vom da undă verde doar dacă dispunem de noi resurse pentru această perioadă. Insistăm pe această chestiune a resurselor proprii în cadrul unei reforme a sistemului. Întrebarea mea fiind următoarea, care este rolul pe care credeți că îl veți juca în acest proces? pentru obiectivul legat de CFP, ce părere aveți despre propunerea Parlamentului? Noi susținem ce 3% uh, bruți pentru CFP, dar 1,3% nu au apărut de la sine, sunt rezultatul intervenții fără microfon este rezultatul politicilor și al programelor Faptul că avem programe noi înseamnă că avem un conținut. Nu trebuie să, trebuie să... Nu vrem să reducem nici pacul, nici programul de cercetare, nici acest program al social. Avem câteva principii și în acest sens aș vrea să vă exprimați punctul de vedere. Noile politici trebuie să beneficieze de noi resurse, de noi programe, de noi priorități, uh, trebuie să dispună de resurse noi. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest instrument pentru coeziune și convergență? Pentru că, așa cum a fost conceput, până la urmă este de mai mare ajutor pentru țările bogate care au mai puțin nevoie de convergență decât pe cele sărace. În ceea ce ne privește, puteți conta pe deplina noastră susținere pentru a ajunge la un acord rapid privind CFP și sper de asemenea că veți susține propunerea Parlamentului, precum și metodologia noastră, ci 1,3% uh, din venitul național brut nu reprezintă o ambiție specială. Sunt banii de care avea nevoie Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Guardia Zabal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit președinției croate aici la Comisia de Bugete. Din păcate, nu am putut să urmăresc discuția care a avut loc uh, la Comisia Econ, însă co-raportorul meu care se ocupă de programele de investiții și programul de reformă sunt convins că v-a pus deja niște întrebări, dar am și eu întrebări din cauza faptului că suntem foarte îngrijorați de întârzierea pe care o avem cu finalizarea discuțiilor despre aceste instrumente. Noi, Parlamentul European, am crezut că în sfârșit la Eurogrup discuțiile se vor debloca și atunci am uh, oprit munca și în sânul Parlamentului European pentru că nu avea niciun sens cât timp nu primeam o propunere diferită de la Eurogrup ca noi să continuăm. Deci în tot acest timp am fost paralizați. Totuși de acest program uh, depinde și deznodământul discuțiilor privind noul cadru financiar multianual. Nu e vorba doar despre bugetul în sine alocat, că sunt uh, mie de milioane, că sunt 25, că sunt 15. Oricum, nu suma este neapărat importantă aici, ci faptul că este un program de investiții. Și să nu uităm, cutia de negocieri a cadrului financiar multianual. Atunci când faceți referire la acest program de investiții, de fapt, uitați toate punctele cheie care ar fi trebuit renegociate la Consiliu și apoi între Consiliu și Parlament. Deci, până la urmă, ce altceva are de negociat Parlamentul? Nu avem cifrele ca să putem să progresăm discuția despre CFM și nu avem nici uh, criteriile pentru tot ceea ce se află în cutia de negocieri, puncte asupra cărora Consiliul trebuie să hotărească în unanimitate. Și atunci ce rămâne de făcut Parlamentului? Ă, acum ni se spune că soarta negocierilor asupra CFM se află între mâinile președintelui Michel și președinția croată nu mai are altceva de făcut, dar atunci cum facem să avanseze negocierile? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Aie. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Bună ziua și mulțumesc pentru că ne oferiți această posibilitate de a discuta cu dumneavoastră. Sunt mai multe elemente asupra cărora aș dori să vă pun întrebări ultimele actualități ale Parlamentului European vorbea despre de, de negocieri pe Parlamentul, despre cadrul financiar multilateral din de anul trecut. Conferința președinților a hotărât să înghețe negocierile. Am, și vrea să știu cum va reacționa președinția croată la această decizie dură a conferinței președinților? Aveți de gând să accelerați discuțiile la nivel sectorial? Una dintre ultimele evoluții uh, după această decizie a fost decizia pe Comisiei Regii de ieri, care a înghețat discuțiile privind politica de coeziune. Iar a doua întrebare ar fi aici, politica de coeziune este o politică foarte susținută de Croația și în acest sens poziția Croației este foarte în linie cu cea a Parlamentului European. Pe această temă, ca și pe altele, Parlamentul European poate fi un aliat. Deci asta ar fi a doua întrebare. Cum aveți de gând să vă folosiți de noi, uh, europarlamentari, în calitate de aliați, fiind vorba despre o poziție pe care o susțineți uh, personal ca stat membru? A treia întrebare legată de resursele proprii. În programul nostru de lucru se spune că veți concentra eforturile asupra finalizării negocierilor privind resursele proprii. Uh, înseamnă acest lucru că resursele proprii vor fi uh, socotite egale cu cheltuielile? Uh, altfel nu puteți să ne asigurați că discuțiile privind resursele proprii nu uh, se vor ține la sfârșitul negocierilor. Și apoi un lucru mai degrabă de fond, puteți să ne spuneți ceva mai mult despre modul în care vedeți această reformă a resurselor proprii pe care este, ați înțeles deja, esențială pentru Parlamentul European. Uh, un ultim aspect legat de programul președinției croate. Spuneați în programul dumneavoastră că președinția se angajează pentru atingerea unei fiscalități corecte, o adaptare a regulilor noastre fiscale la digitalizarea economiei noastre și la lupta împotriva evaziunii fiscale. Cum evaluați uh, impactul bugetului european în acest domeniu, cheltuieli și rețete, pentru a atinge aceste obiective și cum uh, îi veți convinge pe colegii cei mai reticenți în această privință? Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Andresen. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule Marici. Apreciem prezentarea dumneavoastră. Credem că puteți juca un rol foarte important, crucial în privința negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Bineînțeles, mai mult în privința programelor sectoriale decât în privința cadrului în general, dar tot veți juca un rol important și cred că legat și de alte state membre. Uh, care am avut de-a face în trecut, țara dumneavoastră este foarte importantă pentru că înainte ați avut poziții diferite ca una dintre selepletoare, lucru care ar da dezbaterii o nouă dimensiune. Și cred că avem nevoie de dumneavoastră în această dezbatere, de aceea așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră, dar pentru noi bugetul nu se referă doar la cifre, se referă și de, la întrebuințare și aș dori să pun o întrebare pe un subiect cu totul diferit. Aș vrea să vă întreb în legătură cu una dintre priorități. Ați spus că protejarea Europei este una dintre marile dumneavoastră priorități pentru președinție și noi știm cu toții că ONG-urile și Consiliul European vorbesc despre tortură și violență împotriva migranților la frontierele croate. Și Uh, există finanțări la frontiere croate, unde sunt foarte mulți bani europeni cheltuiți și întrebarea mea este dacă sunteți de acord și cred că veți fi de acord, bugetul se referă și la modul de a fi întrebuințat. Trebuie să garantăm drepturile fundamentale ale omului de aceea aș vrea un uh, comentariu legat de raporturile ONG-urilor care vorbesc despre uh, o situație foarte negativă la frontierele croate. Vreau să știu care este poziția autorităților croate privind anumite negocieri pe care le vom avea privind partea legată de migrație din bugetul european. Mulțumesc, doamna Laporte. Intervenție fără microfon. Domnule ministru, mă scuzați. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți uh, aici, în hemiciclu, unde putem să discutăm. După ce am consultat programul președinției croate în Consiliu, vreau să vă pun două întrebări. Prima se va referi la dosarul resurselor proprii, care este una dintre prioritățile președinției croate. Grupul Identitate și Democrație, a cărei coordonatoare sunt la această comisie, este extrem de sceptic privind această reformă a resurselor proprii, reformă care, conform schiței, constă în spărirea resurselor proprii în detrimentul uh, contribuțiilor legate de venitul național brut. Uh, iată, aici, uh, aici uh, ne agățăm de statele membre în ceea ce privește cheltuielile Uniunii Europene. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în această privință. A doua întrebare se referă la negocierile viitorului cadrul financiar financiar multianual 2021-2027. Multe divergențe continuă să existe între Parlamentul European care dorește să doteze Uniunea Europeană de un buget mai substanțial și Consiliul European care se opune în fiecare an creșterilor de buget. Cum vedeți această legătură între Consiliul și Parlament în cadrul negocierilor pentru viitorul cadru financiar multianual? Vă mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc. Domnul Zancea. Mulțumesc foarte mult. Croația este de foarte puțin timp în Uniunea Europeană, dar acesta este un atu pentru că va fi o privire proaspătă asupra problematicii europene. Vă doresc ca misiunea dumneavoastră, misiunea Croației, să fie eficientă. Știu că aveți propriile proiecte, ați prezentat patru domenii într-o manieră foarte precisă. Aș vrea să știu dacă în proiectele pe care le-ați prezentat ați prevăzut să vorbiți despre cele trei mări. Croația face parte din acest proiect, este un proiect economic și de infrastructură, nu este un proiect politic. În timpul președinției croate va exista posibilitatea de a discuta acest aspect pentru a finanța asemenea inițiative. Iar a doua întrebare legată de acest proiect lanțul carpatic. Croația face parte din aceste țări grupate în jurul Carpaților, deci finanțarea zonelor transfrontaliere din Carpați eh, reprezintă un lucru foarte important pentru a construi o Europa puternică, o Europa comună, dezvoltarea acestor zone transfrontaliere fiind de acestea un loc important în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnul Dimulis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Marici, bun venit uh, la comisia noastră. Vă doresc mult succes uh, pentru președinția croată, dar aș vrea să un lucru evident, succesul președinției dumneavoastră va depinde de rezultate, bineînțeles, la sfârșitul acestui semestru, în primul rând, și de modul în care veți atinge obiective ambițioase. În ceea ce privește coeziunea, domnul Prencovici acum câteva zile a prezentat obiectivele președinției croate și a spus că o mare prioritate este acordată coeziunii. Lucru corect. Prioritatea definită de președinția croată este anulată de propunerile Consiliului așa cum au fost prezentate de președinția finlandeză. Sunteți ministru de finanțe și de asemenea viceprim-ministru, deci trebuie să vorbesc despre cifre. Propunerea venită de la Consiliu ia în seamă o reducere a fondurilor pentru dezvoltare uh, regională și coeziune cu 30%, mai ales pentru fondul de coeziune, o reducere de 47%, iar pentru fondul social european o reducere de aproximativ 10%. Este imposibil, după părerea mea, să faci mai multe lucruri cu mai puțin bani. Și aș vrea să vă întreb un lucru. Cum această contradicție între obiectivele președinției croate și uh, propunerile Consiliului. Cum puteți să acoperi această distanță? În al doilea rând, cadrul financiar multianual. O parte din el reprezintă bugetul pentru 2021 este un lucru care a, situația a stagnat aici, pentru că propunerea Parlamentului European prezentată de coordonatorii celorlalte grupe politice 1,3% din PIB nu este la fel ca obiectivele Comisiei și Consiliului. Avem nevoie de bani ăștia ca să atingem obiectivele. Nu am inventat această cifră și distanța între propunerea Consiliului și propunerea Parlamentului este foarte mare. Am fost foarte dezamăgiți de propunerea președinției finlandeze. Mult mai puțin bani din cadrul financiar multianual put în aplicare și propunerea Consiliului, actuala propunerea Consiliului, este 236 de milioane de euro mai puțin față de propunerea Parlamentului și 50 de miliarde mai puțin față de propunerea Comisiei. Întrebarea mea. Ce rol va juca președinția croată în această privință? Pentru că Domnul Charles Michel, președintele Consiliului, uh, are competența asupra acestui lucru. Veți lua în calcul acest lucru în mod activ sau îl veți lăsa în seama domnului Michel? O altă întrebare. Veți uh, lămuri această problemă în timpul președinției croate sau președinția noastră va fi o președinție de tranziție și toată problema va ajunge în mâinile președinției germane? Mulțumesc! Now we do the... Mulțumesc! Acum trecem la intervențiile celorlalți membri ai comisiei și apoi vom da cuvântul domnului Marici să poată să răspundă. Mai întâi, domnul Rezler. Vă mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta voi vorbi în croată. Președinte eh, Mariciu, prie svega čestitam na eh, uspiș... Stimate domnule prim-ministru adjunct, mai întâi vreau să vă felicit pentru că ați început președinția cu dreptul și nu încap îndoială uh, în pofida celorlalte priorități, negocierea cadrului financiar multianual rămâne prioritatea emblematică și de altfel crucială pentru viitorul Europei în următorii ani. Croația va avea cu siguranță un rol hotărător de jucat în timpul acestor șase luni. Politica de coeziune, resursele pentru politica de coeziune, mai ales că nu sunt uh, în cantitate suficientă, ar trebui să ne preocupe pe toți. Politica de coeziune este unul dintre uh, pilonii construcției europene. Deci trebuie neapărat să fim vigilenți cu sumele despre care vom vorbi, sumele incluse în cadrul financiar multianual. Știu că uh, Există uh, multe dificultăți, știu că um, există sume care vor fi alocate în mod transversal pentru că politica de coeziune se întrepătrunde cu alte uh, politici la fel de importante. Procentul din venitul național brut pe care îl cere Parlamentul, să știți că nu a apărut așa din senin, este o cifră care ține cont de noile priorități stabilite de Consiliu și um, confirmate de comisie în mai multe rânduri. Deci eu nu văd din ce cauză uh, Consiliul se comportă ca și cum uh, am putea să ne descurcăm cu mai puțin bani sau uh, ca și cum prioritățile nu ar fi fost stabilite și recunoscute și de ei. Pentru proiecte noi avem nevoie de resurse noi, avem nevoie și de reforme, oricum, pentru noi cel mai important este uh, să știm ce se va întâmpla cu reforma privind veniturile proprii. Să sperăm că această reformă va putea să fie finalizată înaintea uh, sfârșitului semestrului președinției croate. Vă urez totuși mult noroc, mult succes pentru perioada care a mai rămas din președinție și sper că veți lucra îndeaproape cu Parlamentul European pentru ca CFM-ul să fie adoptat cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Domnul Lewandowski acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Apreciem prezența dumneavoastră, domnule ministru. Găsirea unui acord privind cadrul financiar multianual ne dă multe dureri de cap, dar uh, din fericire nu cred că va fi durarea de cap a președinției croate, pentru că acum este răspunderea de plină a președintelui Consiliului. Data trecută, mi-aduc aminte de președintele Herman Van Rompuy, care s-a ocupat complet de negocierile CFM. El a organizat uh, întâlniri bilaterale, testa uh, terenul cu um, capitalele și a făcut tot ce a putut pentru ca și Cameron să accepte și a reușit să convingă țările care încă erau nemulțumite să voteze pentru. Deci eu cred cu tărie că președintele Michel este perfect conștient de răspunderea care apasă pe umăr? pentru că altfel nu ne putem aștepta să se găsească un acord uh, dacă va fi doar unul interguvernamental. Dacă se întâmplă așa, va fi deosebit de frustrant pentru Parlamentul European. Iar uh, um, politica de coeziune va fi foarte diferită de la o țară la alta. În plus, uh, să pui uh, la oaltă un buget anual uh, așteptând adoptarea CFM va deveni un exercițiu și mai complicat. Mulțumesc, doamna Marcheș are cuvântul. Voi vorbi în portugheză, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a vă mulțumi, domnule ministru, pentru faptul că sunteți disponibil să veniți să dialogați cu Parlamentul European. Știu că ați fost și la Comisia ECON, unde eu nu am putut să fiu prezent. Acum ați venit la Comisia de Bugete. Și ne bucurăm că trimiteți un mesaj pozitiv Președinția dumneavoastră chiar își dorește să colaboreze cu Parlamentul European, mai ales pe acest dosar care îngrijorează în mod deosebit Comisia de Bugete, vorba de cadrul financiar multianual. Oricum ar fi, uh, bănuiesc că veți discuta de aproape cu uh, raportorul. La întâlnirea uh, țărilor prietene, care va avea loc la Lisabona mm, și care se va concentra pe tema politicii de coeziune, ar trebui să discutăm în detaliu despre cât de importantă este politica de coeziune în contextul viitorului cadru financiar multianual. Știu că președinția dumneavoastră este ambițioasă, dar poate că în februarie, cu ocazia acestei întâlniri, va trebui să fiți și mai ambițioși decât ați anunțat și să încercați să influențați negocierile. Am mai multe întrebări. În primul rând, legată de această negobox, cutie de negocieri. Președinția finlandeză a deschis capacul de la această cutie. Parlamentul s-a uitat înăuntru și a adus propria contribuție pentru ca pozițiile dintre cele două instituții să se apropie cât mai mult. Ideea era ca această cutie de negocieri să preia anumite aspecte uh, care trebuie hotărâte în codecizie și Parlamentul și-a făcut uh, uh temele. Ce se întâmplă acum cu această cutie de negocieri? Pentru că uh, vi s-a vorbit deja despre poziția Parlamentului European în ceea ce privește cadrul financiar multianual, deci am următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Președinția croată va menține această cutie de negocieri? Aveți de gând să o redeschideți? A doua întrebare despre calendar. Colegul care m-a precedat a pus deja această întrebare. În timpul au, discursului din plenară, ați spus că cadrul financiar multianual ar trebui să fie adoptat în timpul președinției croate. V-ați asumat acest angajament, nu mai aveți încotro acum, dar ce părere aveți despre calendar? Cum estimați dumneavoastră uh, că se vor desfășura discuțiile. Vă urez mult noroc în încheiere, mult noroc pentru președinția dumneavoastră va avea un impact pozitiv asupra Uniunii Europene, sunt convinsă. Mulțumesc, domnul Olbricht. Da. Eu sunt coraportor pentru cadrul financiar multianual și știu că nici Coreper, nici GAG nu se ocupă de uh, CFM și ar fi foarte bine dacă ați avea o adevărată cooperare uh, uh, între noi și președinție, pentru că am fost la președinție, am fost tratați așa, la nivel diplomatic, uh, a fost o relație mai degrabă simbolică, dar spus pe șleau, am fost total trecuți cu vederea. Președinția croată sper să aibă o altă abordare a relațiilor cu Parlamentul European. Simpla prezența dumneavoastră aici este o dovadă a faptului că aveți o abordare diferită. Deci este un semn bun. Acesta era unul dintre elemente, însă acum aș vrea să vă spun că înainte de decizia unanimă a Consiliului, este indispensabil să discutați cu Parlamentul. Noi nu o să așteptăm votul în unanimitate pentru că va fi prea târziu. Am dori să veniți în fața noastră înainte să aibă loc votul în unanimitate. Vrem să fim activi de la bun început, nu să așteptăm de la sfârșitul procedurii. Și alte câteva aspecte. Ați vorbit despre competența uh, legată de CFM, care va fi limitată. Ok, ce înseamnă concret acest lucru? Dacă domnul Michel ia hotărârea cu privire la CFM și înțelegem, dacă dumnealui se ocupă de cutia de negocieri, dar dumneavoastră, președinția, sunteți responsabil cu negocierile sectoriale. Oamenii de la Parlament, cu cine să discute? Să discute cu domnul Michel, nu mă refer la uh, politicile sectoriale, să vorbim cu Charles Michel sau să vorbim cu președinția croată? pentru că am avut ceva experiență cu domnul Van Rompuy și era o realitate foarte diferită. Era cu mult timp în urmă și era un alt parlament. Acest parlament uh, a învățat din uh, uh, greșelile trecutului, dar acum ne întrebăm cine este interlocutorul nostru. Vă rog, să aveți amabilitatea, să ne spuneți cum v-ați împărțit munca, cine ce face. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc, domnul Mureșan! Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la Parlamentul European și la uh, Comisia de Bugete. Vă felicit pentru starea economiei croate. A scăzut șomajul, a scăzut datoria publică. Doriți să vă alăturați mecanismului uh, ratei fixe de schimb valutar, vă apropiați de zona euro și ați depășit multe alte economii care încă nu sunt în zona euro. Subiectul pe care doresc să-l abordez astăzi, domnule ministru, este bugetul anual. Dumneavoastră, ca și președinție, în prima jumătate a anului, puteți aveți un rol foarte important de jucat și puteți aveți un impact pozitiv asupra bugetului european în ideea următoare se vor adopta liniile de orientare pentru bugetul european pe la anul. Este ocazia dumneavoastră să spuneți comisie înainte să prezinte proiectul de buget ce anume trebuie finanțat în mod prioritar. În anii precedenți, deseori, secretariatele au făcut un copy-paste uh, a documentelor din anii trecuți. Documentul uh, părea să fie foarte bun, prioritățile erau creștere economică, securitate și așa mai departe. Însă, în uh, liniile directoare se spunea că vrem să facem mai multe pentru creștere și inovare, dar când ne uităm la cifre, președinția a făcut reducere exact pentru acele linii bugetare care ar fi trebuit să sprijine inovarea și creșterea economică. Spui că vrei să sprijini inovarea, dar apoi se reduc uh, bugetele pentru Orizont 2020 sau pentru proiecte de infrastructură spui că vrei să sprijine securitatea, dar în fapt se reduce bugetul pentru fondul de imigrație. Aici cred că președinția dumneavoastră are o oportunitate. Cum aveți de gând să exploatați la maxim această oportunitate? Pentru că este un pas important din uh, procedura bugetară definirea acestor linii directoare și acestea să nu fie vorbe în vânt, ci să se uh, regăsească apoi în cifrele propuse. Și oricum uh, era una dintre prioritățile anunțate în programul președinției dumneavoastră. Și apropo de ce spunea vicepreședintele Lewandowski, cum aveți de gând să vă ocupați de bugetul anual atâta timp cât nu avem încă un acord privind cadrul financiar multianual? Thank you, Madame Bonfrisco. Mulțumesc, doamna Bonfrisco. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule viceprim-ministru, și eu vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră și sper că veți putea imediat uh, să vă puneți pe treabă. Sper că mm, venirea dumneavoastră aici și dialogul cu noi nu vă întârzie din munca dumneavoastră. Noi uh, vrem să sprijinim din tot sufletul această președinție prin rotația Croației. Și vă pun poate întrebarea cea mai actuală. Cum evaluați riscurile în zona Mării Mediterane din perspectiva securității, din perspectiva agravării tensiunilor care ar putea să ducă la un nou val de imigrație și la creșterea um, um, amenințărilor pentru securitatea noastră și pentru economie. Dumneavoastră veți trata cu dezinteres zona Mării Mediterane, cum a făcut președinția finlandeză sau cu mai multă atenție? Mulțumesc. Thank you. Mr. Kola Kusic. Mulțumesc, domnul Kola Kusic. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule ministru. Aș vrea să vă pun o întrebare. Care sunt planurile dumneavoastră? Ce anume credeți că puteți face într-o situație în care Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Pentru că Regatul Unit este unul dintre cei mai mari contribuitori la buget. Și au plătit mai mult decât au primit. Iar Croația este una dintre acele țări care, este, uh, uh, care primește fonduri. Deci am plătit mai puțin decât am primit. Acum, întrebarea este ce se va întâmpla în momentul în care unul din mari plătitori la buget părăsește și par să susească alte țări care au niveluri diferite de dezvoltare și care au economii relativ instabile. Dacă să ne uităm la numărul de persoane active comparativ cu pensionarii, spre exemplu, în trecut, această rată era 4 la 1, deci 4 lucrători pentru un pensionar și timp de 20 de ani a avut loc o evoluție, iar când ne uităm acum din nou la această situație în Croația, avem un activ pentru un pensionar astăzi în Croația și e o situație pur și simplu imposibilă. Și nu avem suficientă finanțare în momentul de față în Croația, așa că în următorii ani vom avea nevoie de 30 de miliarde de euro pentru a plăti pensiile viitorilor noștri, foștilor noștri lucrători. Deci, cu siguranță, fondurile europene sunt, uh, sunt uh, o plus valoare. Dar, dacă vă uitați la Germania, a plătit 150 de miliarde mai mult la bugetul european. Dar a generat 800 80 de miliarde ca și profit din cauza faptului că e membru al Uniunii Europene. Deci, țările cu economii mai mari, uh, evident, contribuie mult, uh, dar și recuperează. E clar că poate aceste țări ar trebui să plătească și mai mult comparativ cu țări mai mici care nu au aceeași creștere economică. Atunci, întrebarea mai este, puteți face ceva? Care vor fi prioritățile noastre în domeniu? Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Overgaard Nielsen. Mulțumim foarte mult și acum domnul Ofricar Nielsen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că se pare că o să fie ultima mea participare la Comisia pentru Buget, dați-mi voie să vă dau un sfat. După referendumul Brexit și după problemele ce au apărut aferente, mulți deputați dar și președinta actuală a Comisiei a avut impresia că soluția ar fi mai multă integrare, mai mult uh, UE. Dar uh, trebuie să vă spun că e de neînțeles pentru mine și pentru mulți alți oameni cum anume asta o să rezolve problemele uh, subliniate de dezbaterile Brexit. În comisia aceasta, bugete, mai mulți deputați ne-au spus că pentru că în momentul de față statele membre au mai mulți bani decât uh, aveau acum 10 ani de zile, asta ar însemna că statele membre ar trebui să plătească mai mult la bugetul european. Eu am fost ales în nord-estul uh, Angliei și oamenii de acolo, să știți că au probleme, nu au întotdeauna ce mânca. Și ca să-i rogi pe acești oameni și aceste familii și alte familii asemănătoare peste tot în Europa să plătească mai mult la bugetul central european, e ceva complet irresponsabil. Ceea ce trebuie să facem este să facem economii pe bugetul european, nu să cheltuim mai mulți bani și în momentul în care Regatul Unit s-a înlăturat UE în 72, s-a înlăturat și pieței comune. Dacă cerem oamenilor, mai ales în nordul Europei, dacă îi întrebăm dacă ar prefera un acord de liber schimb sau un fel de stat superpolitic, o mare majoritate, o vastă majoritate ar alege un acord de liber schimb. Părerea mea este că Uniunea Europeană ar trebui să se întoarcă de unde a venit, adică să se limiteze la acordul de limbe schimb și piața unică. Și dacă renunțăm la dimensiunea aceasta de superstat politic și ne concentrăm pe comerț, chiar și eu atunci sunt de părere că eventual Regatul Unit ar putea să se gândească la o readerare. Da, bun, mulțumim, mulțumim mai ales pentru ultima notă din mesajul dumneavoastră. Având în vedere că nu mai sunt și alte persoane înscrise la cuvânt, la, pe listă, sunt uh, încântat să dau din nou cuvântul domnului Marici pentru a răspunde la multe întrebări și multe observații. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați adresat întrebări și comentarii și ați abordat diferite unghiuri pe diferite aspecte. Cel puțin, din punctul meu de vedere, cu toții ați dovedit cât de competenți sunteți. Și interesul general din partea comisiei dumneavoastră, după cum spuneam în prezentarea mea la introducere, am subliniat anumite elemente referitor la rolul nostru în context CFM. Și având în vedere că acest subiect a fost în mod preponderent abordat în întrebările dumneavoastră, am să încerc să vă răspund. Poate, eu știu, voi repeta anumite lucruri, poate, însă asta e. Mă bucur cu, de faptul că recunoașteți și uh, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat uh, mie și echipei mele în această comisie. Deci, recunoașteți că noi, ca și președinției croată, într-adevăr ne dorim să avem o relație puternică cu Parlamentul European. Nu doar pe subiectul CFM, pe pachetul CFM, ci și pe oricare alt subiect care poate nu ține neapărat doar de interesul și competența acestei comisii, ci poate un subiect mai vast. Noi credem că relația aceasta cu Parlamentul este absolut fundamentală. Doar prin dialog poți să rezolvi problemele. Deci noi vom continua această tradiție, această obișnuință. Ori de câte ori uh, are loc o întâlnire GAG cu CFM pe ordinea de zi, deci întâlnirile obișnuite, să avem o împărtășire a informației, să fim prezenți. Acum din nou, elementul critic în momentul de față îl reprezintă, evident, uh, liniile îndrumătoare la nivel politic pe care le vom uh, primi din partea Consiliului European și, evident, pe diferite subiecte. V-ați referit la unele dintre acestea, cum ar fi doamna Ferna- domnul Fernandez, v-ați referit la resurse proprii, Deci e clar că toate programele investiționale au nevoie de sprijin, de finanțare și cu siguranță vor fi și elemente suplimentare care vor face obiectul unor viitoare dezbateri, trialoguri pe munca tehnică odată ce îndrumarea politică e prezentă. Deci, referitor la resurse proprii, de îndată ce primim aceste îndrumări, să știți că suntem gata, pentru că munca tehnică la Consiliu de altfel s-a și terminat pe propunerile referitoare la resurse proprii. Și odată ce vom avea aceste linii directoare, suntem gata să examinăm textul articol cu articol, să examinăm propunerile legislative care vor constitui pachetul de resurse proprii. V-ați referit de asemenea și la aspectul legat de dimensiunea bugetului propunerea comisiei, procente, volume, propunerea Parlamentului. Deși ultima intervenție a fost un pic uh, diferită, ați spus că ar trebui să facem mai degrabă economii în loc să sporim bugetul. Dar să știți că văd că asta seamănă un pic și cu bugetul nostru în țara noastră sunt astfel de dezbateri și la noi în Parlamentul nostru. Unii spun că trebuie să îl creștem, alții spun că trebuie să facem economii. Eu cred că, per total, până la urmă, bugetul trebuie să arate exact a ceea ce ne dorim, ce avem nevoie, să fie un buget realist, eficient uh, și, evident, aliniat pe așteptările cetățenilor. Iar Brexitul E un subiect care a apărut în, în ultimele intervenții, e un adevărat nor deasupra multor alte dosare. E clar că trebuie să avem o corectare a cifrelor în ceea ce privește contribuția Regatului Unit. Acum, astea sunt lucrurile, asta e situația. Trebuie să facem față acestei situații și sunt convins că și Consiliul European și liderii Uh, vor, uh, șefii de state și guverne vor ține seama de aceste elemente uh, pentru a determina sprijinul corect pentru bugetul european din partea cetățenilor. E ceva absolut necesar și poate mai necesar acum decât oricând. Cetățenii europeni, în mod clar, în momentul de față, au așteptări mari față de noi, așa că trebuie să fim o măsură să le oferim uh, răspunsuri potrivite tuturor. Acum, bugetul nu este singura cale de a face față așteptărilor cetățenilor. Evident, și legislația are un rol important, foarte important de jucat. Spre exemplu, Consiliul și Parlamentul European vor discuta pe picior de egalitate elementele principale pentru acest pact ecologic care va uh, avea o influență asupra vieților de zi cu zi a cetățenilor. ne am avut deja dezbateri în Comisia Econ ieri la, și noi la prima întâlnire CoFin la Consiliu. Uh, am avut și noi această dezbatere. A fost o uh, fructuos, uh, o, a fost o dezbatere fructuoasă, dinamică. Subiectul a fost evocat de comisie și noi, ca și președinția, am tras concluzia că rolul nostru și de altfel și mesajul nostru către Consiliul și statele membre și de altfel același mesaj și către dumneavoastră, rolul nostru este să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea avea cât mai multe nevoi necesare la Consiliu, la nivel tehnic, în așa fel încât să putem continua dialogul și dezbaterile pe un subiect deosebit de important. Cu toții suntem de acord asupra acestui uh, lucru. Și nu e vorba de o dezbatere care să dureze luni. Uh, am putea poate chiar să spunem că va fi vorba de o dezbatere îndelungată în momentul în care vom avea deja o privire de ansamblu a rezultatelor. Apoi, cutiile de negociere uh, pe care mai mulți dintre dumneavoastră le-ați amintit. Consiliul European dorește să respecte ple de plin ceea ce apare în tratate, deci să ofere Uniunii Europene instrumentele necesare pentru dezvoltarea sa și să definească politicile generale și prioritățile. Aceste uh, îndrumări politice la nivelul cel mai înalt sunt deosebit de utile în discuțiile din Consiliu, dar cu toții în continuare suntem de părere că această aceste îndrumări reprezintă o precondiție uh, pentru succesul dezbaterilor uh, nu numai în Consiliul European, ci și ulterior, uh, după cum spuneam, ne pregătim să avem discuții cu dumneavoastră pe diferite aspecte. Unii s-au referit de asemenea și la bugetul anual. Situația e similară. Evident, în momentul de față, Consiliul își pregătește liniile îndrumătoare pentru buget Acestea vor fi prezentate reprezentanților comisiei dumneavoastră la primăvară și apoi procedura anuală va fi lansată odată ce comisia își va face propunerea de proiect de buget. Însă munca la nivel de Consiliu va fi preluată și continuată de viitoarea președinție, cea a Germaniei. Apoi, unii s-au referit la programele de sprijin uh, pentru investiții eu aș vrea să fac o legătură între acest subiect și un alt aspect, anume felul în care putem îmbunătăți o eventuală potențială creștere a economiei europene în uh, state membre în mod individual. Am să revin la cele aspecte pe care uh, le-ați evocat și anume chestiunile demografice și migrația. Nu s-ar peste asta, cu siguranță. Dar, în mod evident, unul din instrumentele care pot face ca Uniunea Europeană sau economia să fie mai atrăgătoare, nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru statele membre, e bine, o reprezintă acest instrument în cadrul proceselor de reformă. Acesta și altele fac parte din cutia de negocieri și odată ce vom avea acele îndrumări politice, atunci vom fi în măsură să aprofundăm subiectul. Dar pe acest element specific, E nevoie de un acord mai întâi la nivel de metodologie, de, pe terminologie de asemenea, la Consiliu. Noi ceea ce ne dorim este să ajungem la o abordare generală parțială, adică cu alte cuvinte, să punem totul în, uh, în rubrica pregătit, gata. Și de îndată ce apar îndrumările politice să fim în măsură să uh, avansăm în modul cel mai pertinent cu putință. V-ați uh, referit de asemenea și la problema migrației. Și având în vedere că discut și despre Croația, uh, aș vrea să vă spun că eu, în, uh, ca și ministrul de finanțe pentru Croația, deci așa intervin acum, nu ca și reprezentant al președinției, ceea ce am avut, și anume așa numita criza migrației, atunci era destul de foarte clar și transparent faptul că vom, vom fi foarte activi în gestionarea frontierelor noastre. Știți foarte bine că, bun, deși Croația nu este unul dintre cele mai mari state din, uh, din Uniunea Europeană, e vorba doar de 26.000 de kilometri pătrați în Europa, având în vedere configurația sa geografică și faptul că avem uh, frontiere cu Bosnia-Herzegovina, cu Muntenegru, mai ales la această frontieră cu Bosnia-Herzegovina, uh, ne confruntăm cu una din provocările actuale și în acest sens toate instituțiile uh, implicate trebuie să o gestioneze. Eu cred că facem o treabă bună până la urma urmei, uh, pentru că avem o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene, nu numai din unghiul migrației ca atare, ca provocării ca atare, dar și în ceea ce privește îndeplinirea mai generală a standardelor și a, nevoi- și a acțiunilor necesare față de viitoarea noastră eventuală aderare la spațiul Schengen, E bine, eu cred că e rezultatul cel mai bun pe care îl puteam obține și sunt mândru de asta. Încă de la bun început am spus că pentru acești oameni avem nevoie, așa cum am pledat, de o abordare activă, în așa fel încât să le oferim niște servicii adecvate, îngrijire medicală, adăpost, hrană, tot ce e nevoie. Dar aceste provocări, sincer, ca să vă spun, nu sunt ușor de rezolvat și Ați auzit și experiența din Italia, precum și din alte țări din bazinul Mediteranei. E clar că noi, Croația, avem și noi nevoie de o abordare comună și de o înțelegere a, din partea tuturor statelor membre. Însă vă asigur că noi, Croația, vom continua să gestionăm în mod activ această situație. Și, evident, Mare parte din resursele noastre sunt îndreptate în această direcție. Și în final, aș vrea să mă mai refer la un punct care este strâns legat de migrație, pentru că s-a vorbit despre demografie. Noi, ca și președinții, repet, în calitatea aceasta intervin, am uh, pus deja în prioritățile noastre faptul că vrem să evocăm acest subiect în diferite forumuri. La nivel de Consiliu Ecofin va fi oricum unul din subiectele ce va fi dezbătut la Zagreb 24-25 aprilie și când vorbim despre demografie, nu vorbim doar de provocările migrației, nu vorbim, vorbim ci și de migrație internă, vorbim și de trenduri demografice Uh, recente. Ați auzit cazul recent uh, prezentat al Croației, care este uh, rata între persoane active și pensionari. Asta, bun, văzut din unghiul sistemului de pensii, dar nu numai, mai avem și sistemul de asigurări sociale, de îngrijiri medicale, există diferite abordări pentru fiecare țară, societate și sistem în parte dar mai mult decât atât discutăm și despre lucruri comune, chestiuni comune, pentru că nu mi-aduc vreodată aminte să fie fost vreun ministru de finanțe coleg de-al meu care să nu fie conștient de faptul că aceste provocări specifice s-au acutizat și cu siguranță avem nevoie de soluții potrivite. Deci, ori de câte ori în agenda de reforme structurale luăm anumite măsuri specifice pe sistemul de pensii, de îngrijiri de sănătate, de asigurări sociale, nu există o singură măsură sau un set de măsuri care, așa ca o baghetă magică, să rezolve problema demografiei. Din nou, repet, avem nevoie cu toții de o creștere economică durabilă și solidă care va genera ocupare. Iar ocuparea, mai ales în acest caz specific, uh, pe, la care s-a referit adineaori deputatul, deci rata aceea între persoane active și persoane uh, la pensie, e bine, reiese foarte clar, nu e mare bătaie de cap. Uh, ai cifre, calculezi. Și trebuie să găsești o soluție pentru a lupta împotriva acestui trend. Și după cum spuneam, noi suntem încântați să fi avut astăzi ocazia să uh, discutăm cu dumneavoastră, să am avut o dezbatere bună, uh, așa consider și eu și întreaga echipă. Am notat uh, comentariile dumneavoastră și suntem destul de bine familiarizați cu anumite păreri și um, abordări, așa că, în calitate de președinție, vom continua munca noastră la nivel de Consiliu. Însă, în mod evident, vom continua și dialogul și coordonarea viitoare cu dumneavoastră pe multe alte subiecte. Vă mulțumesc încă o dată. Mr. Maric, for... Mulțumesc, domnule Marici, pentru răspunsul dumneavoastră elaborat și pentru uh, observațiile la diferitele remarci care s-au făcut. Apreciem foarte mult încă o dată, în primul rând, faptul că ați venit aici și sunteți binevenit aici oricând în viitor și că ați fost într-adevăr foarte deschis și foarte onest în răspunsurile dumneavoastră, un lucru pe care acest grup îl apreciază foarte mult. Și acum că v-am prins, nu vă dăm drumul pentru că, după cum știți, uh, luna viitoare ne vom întâlni cu echipa de negociere pentru CMF și așteptăm să vă revedem. Mulțumesc, uh, ne reluăm activitatea în această după amiază la ora 3. Mulțumesc!